Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la reuniunea noastră, care este împărțită în două sesiuni, astăzi și mâine. Și este ultima sesiune până la finalul vacanței. Vă urez un călduros bun venit tuturor și vă reamintesc că această ședință este difuzată pe internet, așa cum se întâmplă cu toate ședințele noastre de altfel. Acum vă propun să adoptăm proiectul de ordine de zi. Cred că doamna Stiller dorea să intervină. Doamna Stiller vrea să intervină cu privire la uh, timpul alocat intervenției dumneaei. Probabil că vom încerca să devansăm uh, subiectul pentru că va trebui să plece pentru a prinde un avion. Așa că va trebui să vedem dacă există modificări, dar vă vom informa înainte. Întâlnirea este difuzată pe internet, cum spuneam. De asemenea, veți uh, avea și IMCO News. Este un buletin intern pe care îl uh, puteți uh, consulta. Iar mâine, după amiază, Vă reamintesc că ne întâlnim cu uh, vicepremierul polonez, care va veni alături de noi la ora 4.30. Vă așteptăm așadar mâine. Pentru prima dată avem un mesaj al președinției care este inclus ca supliment special la newsletterul IMCO. Este un mesaj în uh, poloneză și îl puteți uh, obține afară. Avem și copii ale proceselor verbale, ale întâlnirilor din 24 și 25 mai. Dacă nu ne informați uh, până mâine seară, presupun că procesele verbale sunt aprobate. Fără alte formalități, voi trece mai departe la un dosar foarte important uh, pentru noi și anume modernizarea achizițiilor publice. După cum uh, știți uh, cu toții, am avut deja o audiere publică pe, acest, pe această temă și doamna Rüle, care este raportor, va face o prezentare. Apoi vom avea o serie de intervenții din partea raportorilor din umbră, domnul Engel din partea PPE, domnul Vaniul din partea SND, domnul Kreutzmann din partea ALDE și eu însumi din partea ICR. Domnul De Jung nu este aici, am impresia. Și după aceea, doamna Erste Schmidt, din partea Comisiei, va răspunde la întrebări. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul uh, doamnei haider Rühle, raportarea noastră. Uh, ich möchte zuerst... Mulțumesc. Mai întâi de toate, două comentarii de natură tehnică. V-aș ruga să aveți grijă la versiunea germană pe care o aveți în, în față, să prea poate să nu fie perfectă și tocmai de aceea această traducere a fost uh, prelucrată și veți primi în curând uh, o nouă versiune. am uh, decis să creăm, de fapt, o nouă versiune a acestei uh, traduceri în limba germană în momentul în care ne-am, uh, ne-am dat seama că există prea multe lucruri care trebuie să fie refăcute. Și mă, mă, mă voi uita și la versiunea în franceză pentru a vedea dacă totul este în regulă. Versiunea originală era în engleză în prima parte și în germană în a doua parte. Am ales uh, engleza pentru că este mult mai conden- condensată. Asta în primul rând. În al doilea rând acum, uh, toți cei care doresc să introducă amendamente sunt rugați să ia legătura cu mine. Mai înainte de toate, am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și am uh, informat pe aceștia cu privire la amendamentele pe care vreau să le introduc. 6.000 de caractere nu este prea mult și tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți la uh, modul în care ne exprimăm. În prima versiune am văzut că au existat probleme la corupție, acces, accesul pe piață, etc. Am avut prea multe caractere acolo și tocmai de aceea a trebuit să, să refacem totul. Și asta am, uh, am făcut, am reușit să facem. Din punct de vedere al conținutului, uh, consider că noua variantă este mult mai clară, și uh, este mult mai clară și din cauza faptului că am avut deja audierea comisiei. Deci, mi se pare că este important să subliniem necesitatea existenței unei, unui dialog în acest uh, domeniu între ofertanți și uh, autoritățile publice. În momentul în care un uh, achizitor achiziționează pe ce, ceva pe piață, e normal ca această persoană să fie bine informată în, uh, uh, în prealabil. Din păcate, când vine vorba despre achizițiile publice, astfel de dialoguri nu sunt neapărat uh, normale. Mulți se, se tem să ceară informații suplimentare și tocmai de aceea am considerat că acest dialog este, trebuie să fie, suplim, uh, trebuie să fie subli, subliniat, îmi cer scuze. Și uh, am văzut că în a doua variantă am reușit să îmbunătățim pasajul. De asemenea, a mai existat o temă foarte importantă, foarte dezbătută, plafoanele. Vă amintiți că a existat o dezbatere uh, aprinsă cu privire la creșterea acestor plafoane. În studiul comisiei există o serie de cifre care ne arată că doar 1,6% dintre achizițiile publice sunt transfrontaliere. Din punct uh, din punctul de, val- din punctul de vedere al uh, volumului acestor achiziții, avem doar 3,5%. Deci ne dăm seama că de obicei, achizițiile publice transfrontaliere costă mai mult decât uh, cele normale, mai mult cu circa 25.000 de euro și uh, tocmai de aceea această temă este una importantă, o dezbatere pe care trebuie să o purtăm aceea pe tema uh, acestor achiziții publice transfrontaliere. Am cerut comisiei să ne ofere mai multe informații cu privire la această temă pentru a putea să includem informații mult mai concrete și în textul nostru. Uh, deocamdată, din păcate, avem uh, prea puține informații pe această temă și pe tema IMM-urilor de, a, de asemenea. Mai există și uh, achizițiile comune, agregarea cererilor. O altă temă controversată. Din păcate, IMM-urile se tem că dacă există un prea mare grad de agregare, uh, ele vor fi cele care vor pierde. Și tocmai de aceea această temă a cererilor agregate trebuie să fie tratată în, uh, într-o manieră mai detaliată. Trebuie să vedem ce se întâmplă în uh, Marea Britanie și care sunt propunerile în acest domeniu. Deocamdată nu avem propuneri cât se poate declare și tocmai de aceea ne dorim din partea Comisiei uh, detalii problema strand, standardelor nu, nu fusese inclusă în prima versiune, însă această temă fusese deja tratată într-un raport de anul trecut și tocmai de aceea în expunerea de motive am uh, prezentat pe scurt această temă uh, o temă care de altfel este tratată detaliat în cea de-a doua versiune, pe care o veți primi cu siguranță și veți vedea acolo care, care sunt ideile mele. În orice caz, mesajul acestui raport al meu este tocmai mesajul uh, care a fost exprimat foarte clar la conferința președinților și uh, un, uh, un mesaj care de altfel se include, este inclus în absolut toate cărțile verzi. Avem nevoie de transparență, flexibilitate și de asemenea siguranță juridică. Avem nevoie de formulări cât se poate de clare. Consider că lucrul acesta este foarte important și doar dacă facem asta, vom reuși să obținem, să ajungem la obiectivul pe care ni l-am stabilit și anume acela de a crea un sistem de achiziții publice cât mai puternic, un, uh, un sistem cât se poate de strategic care să genereze durabilitate și creștere economică. Vorbitoarea își cere scuze pentru viteza cu care a vorbit. Așadar, importanța strategică a achizițiilor publice este deosebit de, uh, de vitală pentru mine, cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-o perioadă de criză o perioadă de criză care necesită o poziție cât se poate de transparentă, clară și durabilă, de asemenea, din partea tuturor decidenților. Putem să atingem acest obiectiv, uh, bineînțeles, uh, prin sporirea flexibilității și prin uh, îmbunătățirea regulilor. Mai există și alte instrumente pe care autoritățile de achiziție le pot folosi și trebuie să le folosească, pentru că aceste instrumente ne arată clar care sunt posibilitățile ce stau la dispoziția uh, achizitorilor. Este vorba aici despre, bineînțeles, garanții, despre, despre negocieri, este vorba despre transparență, este vorba despre oferte alternative care trebuie să fie potențate, deci există o serie de posibilități. Și mai există un punct pe care trebuie să-l discutăm, uh, și anume acela că, din punctul meu de vedere, interpretarea specificităților tehnice la nivel european este mult prea restrânsă. Se ia poziție vis-a-vis -vis de produs și nu uh, vis-a-vis -vis de metoda de producție. Dacă vrem să promovăm creșterea durabilă și produsele inovatoare, atunci, bineînțeles că metoda de producție este importantă. Un produs inovator poate fi uh, uh, constatat ca atare doar în cazul în care metoda sa de producere este una inovatoare. Acest lucru se aplică și în, uh, într-o serie de um, domenii. Spre exemplu, în Suedia există trei uh, procese pe rol. Se vorbește acolo despre cateringul produselor din carne și uh, în această temă se include și ideea de creștere și metodă de creștere, manieră de creștere a animalelor. Deci această temă este inclusă în discuția uh, de ansamblu. Vedem, practic, că metoda de producție este din ce în ce mai importantă sau este, con, este considerată ca atare. Și tocmai de aceea consider că și noi trebuie să avem grijă de această dimensiune, pentru că făcând lucrul acesta vom putea într-adevăr să atingem obiectivele noastre. De asemenea, transparența și flexibilitatea sunt necesare. Uh, Uh, și pentru ceea ce, uh, și în ceea ce privește combaterea corupției. Dacă tot vorbesc uh, de pe, despre corupție, cred că avem reguli cât se poate declare în ceea ce privește corupția, însă există și probleme legate de uh, competiție. Există reguli care guvernează competiția, din păcate aceste reguli de multe ori nu sunt cunoscute pe piață. Am mai vorbit uh, Uh, permanent despre diferitele subvenții acordate ilicit. Am avut de curând uh, problema subvențiilor acordate unei companii chineze ce activează în Polonia. Ei bine, respectivul uh, caz ar fi putut fi eliminat în cazul în care autoritățile poloneze ar fi cunoscut într-adevăr foarte bine regulile care sunt în vigoare. Deci există teme care pot fi reglementate încă din momentul de față, nu avem nevoie de instrumente suplimentare, însă trebuie să clarificăm instrumentele pe care le avem la dispoziție, trebuie să oferim informațiile necesare și de asemenea trebuie să ne asigurăm că acestea sunt utilizate cu adevărat. Good. Thank you very much indeed for that. Mulțumesc foarte mult pentru această explicație foarte clară. Acum vom avea o rundă din partea raportorilor din umbră și după aceea oricine altcineva mai dorește să intervine. Mai întâi, domnul Engel. Domnule președinte, nu este foarte greu să urmăresc acest raport pentru că doamna Rüle lucrează într-un spirit de transparență care a caracterizat demersul nostru și anul trecut și de aceea ne bucurăm de această atitudine care facilitează procesul de a găsi câteva idei principale ale textului uh, de raport. În ceea ce privește aceste idei principale, acestea țin de siguranța juridică, simplificarea legislativă și e-procurement, cum zicem noi în franceză. Uh, oricum, am avut și amendamente, dar nu am putut să ne încadrăm din cauza numărului de caractere limitat. Dar grupul PPE împărtășește uh, punctele de vedere referitoare la acest raport. Acum aș dori să menționez trei subiecte asupra cărora propunem câteva amendamente dar presupun uh, că după turul uh, pe care l-am făcut la săptămâna trecută la Strasbourg cu doamna Rüle, uh, vom reuși să găsim un acord destul de larg. Serviciile sunt un subiect care ne-au preocupat deja în urmă cu un an. Eu sunt de părere că chiar dacă există câteva persoane care nu sunt comisari, ci funcționari, uh, au o nevoie urgentă de a introduce legislație nouă în domeniu și de aceea dorințele pe care le-am stabilit noi anul trecut nu au putut fi îndeplinite. Ni s-a vorbit despre distorsionările pieței interne care ar justifica un astfel de demers și atunci ar fi logic să formulăm exact în același mod ca și data trecută dorința noastră de a vedea care sunt motivele pentru care unele persoane din comisie, care nu sunt comisari, doresc uh, să ne impună cu tot prețul o legislație suplimentară în ceea ce privește concesionarea serviciilor. Și, în principiu, Parlamentul European s-a pronunțat împotriva acestui fapt și a spus că nu și-a dovedit necesitatea. În ceea ce privește criteriul ofertei economice cele mai avantajoase, sunt perfect de acord cu principiul uh, reflecției doamnei Rüle, dar cred că în ceea ce privește formularea am putea să o mai ajustăm puțin. Pentru că legislatorul european ar putea să trebuiască să legifereze în acest dosar și nu văd cum acesta ar renunța complet la criteriul ofertei celei mai ieftine. La Trebuie însă să renunțăm la caracterul determinant al acestui uh, criteriu al ofertei uh, celei mai ieftine și trebuie să înlocuim criteriul determinant cu criteriul ofertei economice celei mai avantajoase. Și cred că aceasta ar acorda o oarecare flexibilitate pentru viitor în ceea ce privește achizițiile negociate și corupția, ce să zic, am tendința să cred că corupția se va transfera în noul teren de acțiune, dacă chiar se încăpățânează să rămână. Dacă, nu știu dacă introducerea unor dispoziții are neapărat un efect benefic asupra mm, unor realități. Oricum va trebui să vedem cum vom uh, putea formula aceste paragrafe. Eu nu sunt împotriva achizițiilor sau licitațiilor negociate, dar totuși aceasta videază de substanță tot acest concept și va trebui să ne gândim la aceste lucruri atunci când vom intra în detalii. În încheiere, trebuie să vă spun că aș mai fi avut de adăugat și alte elemente privind uh, informatizarea procedurilor. Dar doamna Rule a făcut deja acest lucru, așa că nu mai este necesar să adaug altceva. Și sunt sigur că vom ajunge la un acord bun pe marginea unui text bun. Mulțumesc, doamna Vaniol. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe Haide pentru activitatea sa care este în concordanță cu ceea ce am apărat noi încă de anul trecut. Deci nu avem surprize majore. Cred că raportul se încadrează în axele prioritare ale textului Comisiei obiectivul esențial fiind acela al simplificării, care este absolut necesară. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, Haide, este vorba de utilizarea achizițiilor publice în favoarea politicilor sectoriale în cadrul strategiei 2020. Aceasta este strategia pe care trebuie să o avem în permanență în vedere. Împărtășesc viziunea colegului meu, domnul Engel, uh, privind uh, aceste aspecte. Cred că ar trebui să găsim o formulare potrivită și cred că oferta cea mai ieftină nu trebuie să mai fie criteriul determinant. Sigur, formularea poate fi îmbunătățită. Putem să introducem criteriul ofertei economice celei mai avantajoase, pentru că dacă avem o astfel de formulare, uh, întotdeauna suntem obligați să justificăm, uh, pentru că până la urmă criteriul determinant este oferta cea mai ieftină. De aceea trebuie să găsim o formulare adecvată și avem destul de multe probleme în această privință. În ceea ce privește punctele pe care grupul S&D crede că ar putea să le îmbunătățească sunt aspectele sociale în achizițiile publice. Și mă refer la situațiile în care avem uh, companii străine care nu se conformează neapărat cu legile la care se face referire în uh, domeniul achizițiilor publice. Și mă gândesc în special la drepturile lucrătorilor în achizițiile publice. Mă refer la lucrătorii IMM-urilor și micro-întreprinderilor care sunt subcontractanți ai acestor achiziții publice. Și ar fi bine să se explice clar drepturile și obligațiile companiilor subcontractante, dar și uh, ale companiilor care subcontractează aceste servicii la alte companii. Acestea sunt aspecte fundamentale și sunt cu atât mai importante uh, cu cât uh, există probleme în Europa. De exemplu, Polonia are probleme cu niște licitații, cu niște achiziții din China și atunci uh, trebuie să se stabilească niște reguli clare în ceea ce privește contractele cu companii din alte țări din afara Europei. Sigur, există și alte aspecte care ar putea fi îmbunătățite, dar uh, haide, cred că ați vorbit despre aceste lucruri când ați menționat metodele de producție. Este vorba de comerțul echitabil. Este o chestiune la care ar mai trebui adăugate câteva puncte. Ar trebui adăugate aceste criterii ale comerțului echitabil care sunt importante atât pentru cetățeni uh, cât și pentru mediu, dar și pentru aspectele sociale. Există un alt punct care, a fost, uh, care ne-a fost supus atenției de către IMM-uri în ceea ce privește accesul la achizițiile publice. Este vorba de conservarea și de protecția inovației în cadrul achizițiilor publice atunci când uh, IMM-urile participă la astfel de licitații. Bineînțeles, trebuie să existe transparență, trebuie să existe claritate, dar în același timp trebuie să existe și confidențialitate pentru ca IMM-urile să-și poată proteja inovația care de fapt este cheia competitivităților. lor. Altfel, nu cred că există alte probleme. Nu împărtășesc Uh, un anumit punct de vedere, uh, dar acesta este punctul meu de vedere personal. Cred că în ceea ce privește dreptul concesiunilor, există locuri în care acestea funcționează foarte bine și trebuie să ne inspirăm de acolo. Dar poate că există alte locuri în care ar trebui să avem clarificări la nivel legislativ și mă gândesc la țări precum Polonia sau altele care au aderat recent la Uniunea Europeană și care nu au o legislație foarte avansată și care nu au o experiență foarte mare cu aceste concesii. Există un pericol cu aceste țări. Poate că nu este un aspect negativ că Comisia va adăuga ceva în această privință. Mulțumesc oricum, dar amendamentele vor fi binevenite din partea grupului meu pentru a putea să discutăm ulterior cu Haide. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Mr. Kreutzmann. Mulțumesc, domnul Kreutzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe doamna Râle pentru un uh, proiect de aviz de raport cât se poate de echilibrat și mulțumesc pentru do- doleanța, dorința exprimată de a, de a colabora cu noi. Da, într-adevăr, încercăm să creăm uh, un sistem foarte solid al uh, achizițiilor publice. Din păcate, toate directivele care vizează acest domeniu au fost uh, promulgate abia în 2004 și tocmai de aceea trebuie să așteptăm ca acestea să fie implementate într-o manieră corectă de către statele membre. Da, sunt de acord, achizițiile publice trebuie să fie mai simple, trebuie să fie mai transparente. De asemenea, achizițiile electronice sunt de asemenea importante și trebuie să le acordăm atenția necesară. Însă, bineînțeles că toate Uh, problemele transparenței, uh, combaterea corupției, etc., trebuie să fie luate în considerare în momentul în care discutăm despre noi acte legislative care uh, vizează acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că noile acte legislative nu duc, bineînțeles, la scăderea transparenței, creșterea poverii administrative sau la uh, sau nu, și nu periclitează de asemenea colaborarea ă, ă, autorităților publice. Bineînțeles că ne dorim ca aceste achiziții publice să ducă și la atingerea unor obiective politice, ă, care sunt incluse, bineînțeles, în strategia 2020. Există o serie de exemple foarte bune într-o serie de state membre care trebuie să fie luate în considerare în studierea noilor sisteme. Există și în Germania sisteme de acest gen care se aplică foarte bine în Germania, însă asta nu înseamnă că acest model german poate fi uh, aplicat și în alte uh, state membre. Da, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că uh, sunt achiziționate într-adevăr acele servicii care aduc o valoare economică uh, mai mare a autorităților uh, autorităților contractante. Uh, nu varianta cea mai ieftină trebuie să fie aleasă de către autoritățile publice, nici pe departe. Însă trebuie să ne asigurăm că sau trebuie să înțelegem de asemenea faptul că există o serie de domenii în care oricum achiziții autoritățile contractante nu au la dispoziție o ofertă mai ieftină, nu au de unde alege. Asta s-a întâmplat și în Brücken, în landul meu, unde avusesem o serie de achiziții publice și, uh, într-adevăr, au existat uh, uh, oferte mai ieftine, însă autoritățile din land au decis să aleagă nu neapărat cea mai ieftină ofertă, însă cea mai solidă din punct de vedere economic. Lucrul acesta ar trebui să se întâmple întâmplă și la nivel european. Bineînțeles că prețurile în întregul ciclu trebuie să fie luate în considerare. Uh, bineînțeles că avem nevoie de standarde cât se poate de clare, după cum se spune uh, de altfel în raport. Inovarea și protecția mediului înconjurător sunt importante. Uh, și toate aceste criterii trebuie să fie incluse clar în, uh, de la bun început în solicitările de oferte. Da, într-adevăr, se poate lua în considerare procedura de creare a produsului cumpărat, Într-adevăr, lucrul acesta este important pentru a garanta, într-adevăr, achiziția uh, produselor celor mai inovatoare, dacă e, într-adevăr, să promovăm inovarea. Însă, în același timp, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că uh, corupția este uh, eliminată și, de asemenea, nepotismul politic este eliminat avem nevoie de o flexibilizare a procedurilor de asemenea. Doamna Râle își dorește lucrurile corecte și trebuie să ne asigurăm că lucrul acesta se va întâmpla. În momentul în care se face uh, Uh, o solicitare, autoritatea trebuie să înțeleagă foarte bine ce se poate oferi pe piață și să, a, această imagine de ansamblu este importantă pentru a reuși să se aleagă într-adevăr oferta cea mai bună. Am avut, spre exemplu, la noi uh, o licitație publică pentru construcția unui uh, canal. Am primit o serie de oferte, am organizat o licitație, au, bineînțeles că ofertanții au venit cu o serie de pro, propuneri propuneri, uh, însă aceste propuneri uh, erau atât de diferite, mm, era necesară, bineînțeles, o uh, evaluare a acestora, însă această evaluare nu ar fi putut avea loc decât sau fără un dialog cât se poate de clar împreună cu ofer- ofertanții și nu, nu ar fi putut avea uh, loc fără acea imagine de ansamblu uh, pe care autoritățile publice o aveau de la bun început. Și bineînțeles că pe parcursul acestor uh, dialoguri trebuie să se ține cont și de problema inovației și de dorința, bineînțeles, a ofer- ofertanților de a-și proteja uh, creațiile. Dar ideea este foarte bună. Deci într-adevăr, dialogul acesta este necesar, imaginea de ansamblu este necesar, însă, pe de altă parte, trebuie să uh, ne dăm seama care este maniera cea mai potrivită pentru a elimina toate uh, aceste uh, Uh, aceste probleme, obstacole care ar putea apărea din cauza faptului că, bineînțeles, uh, companiile, ofertanții doresc să își protejeze, între ghilimele, proprietatea intelectuală. Trebuie să găsim maniera potrivită. În ceea ce privește licitațiile, mi-am dat seama că licitațiile europene costă mai mult, însă ofertele sunt de obicei mai, uh, mai bune, mai ieftine. Și uh, tocmai de aceea cred că ar trebui să fie promovate aceste licitații europene. Dar, mai întâi de toate, poate că ar fi mai bine să evaluăm impactul acestora. Vă mulțumim, domnule Kreuzmann voi lua cuvântul și mai apoi uh, urmează raportorii din umbră. Vreau să îi mulțumesc și eu doamna, doamnei Riule pentru că a avut un raport extrem, extrem de important și vreau să fac două observații în acest context, care mie mi se par importante pentru această comisie. În primul rând, acesta este un raport evoluționar, pentru că uh, Heidi l-a preluat de anul trecut și vedem că s-au, uh, au apărut multe sugestii și cred că, din punctul de vedere al analizei făcute de această comisie, încurajator este faptul că dacă analizezi răspunsurile comisiei la acest chestionar extrem de cuprinzător ca uh, pregătire pentru propria lor activitate, vedeți că există o similaritate între prioritățile identificate de comisia noastră acum un an și ceea ce ne spune piața. Deci, mie mi se pare un lucru extraordinar. În al doilea rând, uh, un lucru despre care au vorbit toți uh, colegii, e bine să avem un proces simplificat, dar fără a pierde certitudinea juridică a procesului. Cu alte cuvinte, să să găsim un echilibru și să avem un proces care să fie mai puțin birocratic și mai puțin restrictiv, lucru care mie mi se pare fezabil, dar în același timp este, trebuie să fie foarte clar că acesta trebuie să fie o procedură deschisă și concurențială, care să fie condusă pe baza unor reguli definite clar. Uh, și există tot felul de criterii importante, cum ar fi criteriile ecologice sau chiar și metodele de producție. Deci toate aceste lucruri trebuie să se facă pe baza unor criterii obiective care fac parte din uh, uh, licitație. Și cred că acesta și activitatea noastră în termen de standarde va fi esențială pentru acest raport, pentru că toate elementele se uh, integrează mai bine. A doua observație care este un subiect puțin mai controversat la care Heidegger nu a făcut uh, referire, este logica simplificării uh, procedurii, înseamnă să ne uităm la praguri. Cred că costurile de a pregăti uh, licitațiile pentru întreaga, pentru procedura de achiziții publice în întregimea sa prin raport cu valoarea licitațiilor nu este foarte bună pentru oameni, pentru că vorbim despre costuri foarte mari care sunt descurajatoare. Asta înseamnă că vrem ca achizițiile publice să fie mai bine plasate din punct de vedere al concurenței, nu știu neapărat. Dar în momentul de față avem foarte multe instrumente care stau la dispoziția oamenilor care se ocupă de acest domeniu și care pot să i ajute să uh, gestioneze pragurile. Și cred că se poate confirma că chiar și cei care nu se supun procedurii în întregime trebuie să respecte principiul transparenței și al nediscriminării. Și acum multe autorități publice folosesc internetul pentru a publica uh, licitațiile, tendință care este în creștere și în multe uh, cazuri uh, în, uh, jurna- în monitorul oficial sunt deja publicate niște oferte care sunt sub prag. Mie mi se pare că am putea să facem un echilibru între creșterea pragurilor și în același timp să insistăm că există o legătură cu uh, ceea ce apare în monitorul oficial, astfel încât să avem o bază de date europeană pentru licitațiile mai mici, care să fie atractivă pentru IMM-uri fără uh, a mai avea aceste proceduri birocratice. Știu că există și elemente importante în ceea ce privește comerțul internațional, dar cred că ar trebui să analizăm toate aceste aspecte acum. Apoi, cred că colegii vor fi de acord cu mine. Având în vedere că am fost uh, avocat al uh, achizițiilor publice inovatoare de prin 2006-2007, o să fiți dezamăgiți dacă nu o să vorbesc despre asta în cadrul comisiei. Doamna Rulea a acoperit deja niște aspecte foarte bine și cred că acum putem să vedem niște probleme legate de integrarea în licitațiile publice și mă bucură faptul că aceste consultări publice arată că și autoritățile publice vor acest lucru. Și eu aș uh, propune unul sau două amendamente pentru, tocmai pentru a sublinia <coughs> acest uh, lucru în care autoritățile publice lucrează cu un ofertant care vrea să ajute un consumator inteligent și, de asemenea, este extrem de important să ne ocupăm și de problema IMM-urilor. Dar, cum spuneam, eu cred că avem o fundație foarte bună aici, aștept cu interes să lucrez cu Haide și să depun câteva amendamente pentru a îmbunătăți și mai mult raportul. Aceasta a fost contribuția mea și Acum suntem deja un pic în întârziere, dar vreau să mă asigur că absolut toți colegii au ocazia să intervină, pentru că mă tem că din uh, cauza presiunilor la care ne-a supus Comisia, pentru că ei nu au uh, propunerile revizuite, va trebui să uh, votăm foarte rapid după vacanța de vară, deci este printre ultimele noastre ocazii de a discuta și uh, vă încurajez să fiți cât mai succinți și să nu uh, repetați lucruri care s-au spus deja. Uh, domnul Mayer, doamna Styler, doamna Weile, domnul Șademosa, domnul Tânăr și domnul Rashford, domnul Schwab și doamna Gebhard sunt pe lista mea de vorbitori. Uh, sper că cei doi coordonatori nu se vor supăra dacă intervin la final. Deci, încă o dată, vă încurajez să nu vorbiți mai mult de două minute. Nu o să folosim ceasul, dar uh, vă atrag atenția pentru că suntem în criză de timp. Domnul Maier. Uh, vă mulțumesc. La rândul meu vreau să-i mulțumesc, doamne raportor, și vreau să o felicit în special pentru adăugirile pe care le-a adus textul lui, pe care le voi citi cu mare atenție. Îmi doresc să reușim într-adevăr a simplifica masiv sistemul de achiziții publice în Uniunea Europeană, să îmbunătățim de asemenea accesul IMM-urilor la acest sistem. Bineînțeles că trebuie să definim ofertele, asta pentru a nu lăsa în continuare această definire a conceptelor în cârca uh, Curții de Justiție. Într-adevăr, trebuie să ținem cont de interesele IMM-urilor, dar și de interesele achizitorilor publici. Se trebuie să îmbunătățim uh, condițiile Uh, în care se pot uh, mișca achizitorii publici și, de asemenea, să impunem standarde cât se poate declare, reguli cât se poate declare. Sunt de acord cu colegii că uh, Um, achizițiile publice realizate online trebuie să fie prezente în, uh, în textul nostru, nu doar în expunerea de motive, ci și în uh, corpul textului. Deci Uniunea Europeană trebuie să sprijine acest tip de achiziții publice și de asemenea să găsească stimulentele necesare pentru promovarea acestor proceduri. Știm dintr-o serie de exemple deja că doar stimulentele uh, Uh, sunt uh, într-adevăr încununate de succes. Posibilitatea acordată și doar atât nu e suficientă. Vă mulțumesc pentru timp. Mulțumesc, mulțumesc domnule Mayer. Două minute m-am încadrat. Uh, domnul Cearkovski, vă rog. Din cauza constrângerilor de timp, mă voi concentra doar pe IMM-uri deși sunt de acord cu multe dintre comentariile făcute de colegii mei, mai ales în ceea ce privește uh, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În ceea ce privește IMM-urile, cred că majoritatea aspectelor au fost incluse în raport într-un mod concis. Sunt uh, plăcut surprins uh, de modul în care a fost făcut acest lucru doar în trei paragrafe. Uh, se vorbește despre declarațiile pe proprie răspundere și alte chestiuni asemănătoare. Sunt aspecte pe care IMM-urile le-au evidențiat ca fiind cele mai importante, însă cred că lipsește un lucru și care ar putea fi adăugat. Este vorba despre condițiile financiare pentru IMM-uri atunci când acestea participă la licitații. Aceste condiții ar trebui să fie mai proporționate este vorba de condiții legate de cifra de afaceri și așa mai departe. Salut acest raport uh, în ceea ce privește modul de abordare a IMM-urilor, dar voi adăuga doar câteva amendamente. Mulțumesc, doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului, pentru că nu avem foarte mult timp. Aș vrea să vorbesc despre importanța simplificării și clarității juridice. De asemenea, cred că achizițiile trebuie să fie durabile și trebuie să aibă și o uh, parte socială. Haide a vorbit despre servicii partajate. Chiar dacă venim din culturi diferite, cred că este important să facem aceste lucruri. Aș vrea acum să evidențiez punctul 19, care se referă la profesionalism. Mă bucur că ați inclus acest punct, pentru că am discutat cu cei care lucrează în domeniul achizițiilor și problema expertizei expertizei, cunoștințelor și promovării uh, profesionalismului uh, sunt extrem de importante. Este vorba de schimburi de bune practici între profesioniști din diferite țări și cred că este foarte important acest lucru, de aceea vă mulțumesc că ați inclus acest punct. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit și eu la rândul, ei, la rândul meu pe doamna Rüller pentru această acest text cât se poate de clar și această versiune a doua este și mai bună decât prima. Sunt de acord și cu uh, toate atitudinile ei politice. Uh, atitudini pe care le-am observat cât se poate de clar în cadrul uh, conferinței preș- președinților. E clar că, la nivel european și național, sistemul de achiziții publice ar trebui să fie folosit pentru atingerea unor obiective politice. Sunt uh, foarte încântată și de faptul că mm, sindicatele au spus la această audiere la audierea organizată de către comisie uh, de uh, faptul că implicarea Uniunii Europene este foarte importantă în acest uh, domeniu. Vedem că avem uh, alături de noi uh, aliați care nu ne sprijină de fiecare dată, trebuie să recunosc. Doamnă Râle, vă mulțumesc pentru faptul că solicitați o reglementare flexibilă, clară și, de asemenea, că solicitați o evaluare mai puternică din partea Comisiei. Uh, de asemenea, cereți comisiei, comisiei să găsească noi stimulente. Da, mi se pare foarte Uh, uh, foarte important lucrul acesta. Însă, pe de altă parte, nu trebuie să lăsăm la o parte statele membre, statele membre care trebuie să implementeze cât mai clar aceste directive și, în, uh, bineînțeles, într-un timp cât mai scurt. În Germania, această directivă din 2004 a fost transpusă în legislația națională abia anul trecut. Vă dați seama cât, ce pagube au fost aduse uh, uh, IMM-urilor. Mă bucur însă că în momentul de față discutăm despre o creștere a pragurilor, lucru foarte important, o creștere a pragurilor pe care o propuneam noi chiar în 2004. Însă, între timp, se pare că lumea s-a schimbat, Uniunea Europeană este din ce în ce mai interesată de a accepta, de a accesa uh, piețe interne internaționale, precum cea uh, indiană, mai există o serie de acorduri de liber schimb care trebuie să fie modificate din câte am înțeles. Uh, Uh, și, prin urmare, trebuie să vedem uh, care este uh, impactul creșterii acestor praguri acum din perspectiva OMC. Eu sunt de acord cu această creștere a prag- pragurilor, însă trebuie să vedem ce spune OMC-ul mai întâi de toate, asta pentru ca măsurile noastre să nu fie contraproductive. Și, doamnă Râlde, aș vrea să vă întreb care este ideea care se, se ascunde în spatele punctului 17. Oare nu creăm un un fel de cerc vicios aici și uh, la 21 ați modificat deja uh, formularea. În prima uh, variantă apărea acolo cuvântul obligatoriu lucru ce s-a schimbat acum în varianta a doua, da, dar am înțeles că traducerea în germană fusese greșită și vă felicit pentru că ați ați citit cu atâta atenție versiunile în diferitele limbi, pentru că traducerile pot face mai mult rău decât bine. Domnul președinte, da, doamna Râle spunea că există o, o nouă versiune în germană pentru colegii uh, germani. Doamna Schalde Moscas. Mulțumesc, foarte pe scurt, nu aș vrea să revin la ceea ce s-a spus deja. Aș vrea doar să vă spun uh, următorul lucru. Am discutat cu autoritățile publice și instituțiile din Danemarca și acestea mi-au solicitat uh, o clarificare cu privire la posibilitățile din domeniul social. Uh, este un lucru de care au nevoie și ar fi bine să nu includem doar aspecte legate de sustenabilitate sau dezvoltare durabilă, ci și aspecte legate de aspectele sociale. Poate că, de exemplu, ar trebui introduse condiții privind angajarea minorităților etnice sau niște clauze sociale. Cred că ar trebui să clarificăm mai mult aceste lucruri. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc! Mă voi referi și eu la punctul menționat de Crystal, pentru că lucrăm la aceste aspecte și în uh, Comisia pentru Ocupare. Trebuie să discutăm despre posibilitățile de a include instruirea și educarea, astfel încât companiile să contribuie la perfecționarea forței de muncă. Apoi, trebuie să asigurăm uh, locuri de muncă decente iar în uh, procesul de achiziții publice trebuie să se respecte contractele colective de muncă și legislația aplicabilă. Apoi, includerea grupurilor țintă este importantă. Și în al patrulea uh, rând, trebuie să păstrăm clasificările A și B pentru a menține și aspectele legate de serviciile sociale. Așadar, există perspective legate de ocupare și de aspectele sociale. Și când vom avea avizul, sper că vom putea discuta și în această comisie despre aceste chestiuni. Cred că nu ar trebui să contravină principiilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Așteptăm cu interes uh, avizul uh, Comisiei Amplă. Domnul uh, Rochefort, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o felicit pe doamna Rule pentru raportul său și, ca să fiu concis, aș vrea să fac două observații. În primul rând, suntem cu toții de acord uh, cu privire la evoluția înspre cel mai bun raport calitate-preț, dar cred că a venit momentul să formalizăm calitatea în achizițiile publice, pentru că altfel nu vom uh, atinge niciodată obiectivele. Întotdeauna vor exista subiectivități și suspiciuni suspiciuni. De aceea uh, vom uh, încuraja Comisia să ne facă propuneri legate de calitate. Și am să vă dau un exemplu care are legătură cu ceea ce spunea domnul Kreutzmann. În primul rând este vorba de capacitatea de a furniza servicii de mentenanță sau de reparații. Trebuie și acestea integrate în aspectele de calitate. În al doilea rând este vorba de durată, nu de durabilitate, ci de durata de existență a prestației efectuate. De exemplu, ar trebui să existe niște garanții uh, pe o perioadă mai lungă de timp care să formalizeze calitatea. În ceea ce privește IMM-urile, în plus față de ce a fost spus, aș vrea să nu uităm un lucru și anume posibilitatea asocierii între IMM-uri și crearea de rețele de IMM-uri pentru a participa la licitații. Nu trebuie să existe suspiciuni că, cum că asocierea de IMM-uri împiedică concurența. IMM-urile sunt și ele concurente între ele, dar uneori trebuie să aibă posibilitatea să depună oferte împreună pentru că au posibilitatea să uh, facă oferte care le vor permite să intre pe piață. Bineînțeles, acestea trebuie să se facă cu respectarea principiilor concurenței. Aceste asocieri nu ar trebui autorizate dacă s-ar ajunge la o situație de monopol local. Dar când nu există un monopol local, sistemul trebuie să permită aceste asocieri între IMM-uri. Mulțumesc! Good, thank you very much. Well, we'll conclude... Mulțumesc foarte mult. O să încheiem cu cei doi coordonatori, doamna Gebhardt și domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să mulțumesc pentru acest, acest proiect foarte bun pe care îl putem dezvolta în viitor, acest proiect prezentat de doamna Râle. Acest, un text atât de bun nu poate decât să ne ajute pe viitor. Cred că o temă care ne-a preocupat încă de la începutul anilor 2000 era cea a ofertelor cele mai ieftine și a celor uh, a ofertei uh, celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Ei bine, încă de pe atunci ne-am dat seama că avem nevoie de o definire mai clară a acestor tipuri de oferte pentru a asigura, pentru a da siguranța juridică necesară tuturor ofertanților. Pentru că această, această neclaritate la nivelul ofertelor sau uh, definițiilor a generat uh, sau a eliminat din competiție o serie de companii care nu înțelegeau neapărat uh, ce se uh, solicită și tocmai de aceea n-au mai participat la licitațiile publice. Asta în primul rând. Un alt punct uh, ce ar putea fi rafinat este acela că nu putem permite Curții Europene de Justiție să ia deciziile legislative. Uh, Uh, și acum mă refer uh, la concesii. Vedem că există o serie de decizii necesare de altfel ale Curții de Justiție uh, în acest domeniu pentru că deocamdată nu se știe exact ce se întâmplă cu dreptul concesiunilor și tocmai de aceea această temă trebuie să fie discutată în esență. Deocamdată am o disensiune pe această temă cu doamna Râle, dar vom continua să vorbim despre concesiuni. Mulțumim, domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Consider că raportul doamnei Râle pune punctul pe I. Într-adevăr, doamna Râle încearcă să se refere exact la aceste, acele domenii care sunt vizate de noile acte de, legislative. Lucru excelent. Uh, Uh, PPE-ul nu poate decât să sprijine multe dintre propunerile raportoarei, după cum spunea domnul Engel. Personal, nu pot decât să sprijin cu atât mai mult această atitudine vis-a-vis de modificarea pragurilor. Bineînțeles că pragurile acestea pot fi modificate uh, Eh, doar eh, după o evaluare clară a eh, consecinței acestei acțiuni, atât asupra pieței interne, cât și asupra pieței internaționale. Într-adevăr, în al doilea rând, flexibilitatea trebuie să fie impusă. Nu am ajuns la un numitor comun în ceea ce privește însă Simplificarea. Bine, simplificarea este necesară, însă nu, știu, nu se știe ex, exact dacă aceasta este atitudinea pe care o putem urma pentru a atinge obiectivul nostru. Am avut în cazul Aron o decizie a Curții Europene de Justiție care ne arată clar faptul că modificarea permanentă a actelor legislative nu generează nici pe departe uh, Uh, o siguranță juridică atât de necesară actorilor de pe piață. Și, uh, în ultimul rând, sunt într totul de acord cu colegul Engel, negocierea, procedura de nego- negociere nu este neapărat uh, cea optimă în momentul de față. Um, simplificarea este necesară, însă nu știu dacă propunerile doamnei raportor sunt neapărat cele care vor duce la această Uh, simplificare. Vă mulțumesc! Now. Mulțumesc foarte mult pentru o dezbatere foarte bună. Doamna Schmidt de la Comisie este aici. Nu prea avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să vă întreb dacă doriți să interveniți foarte pe scurt. Un minut sau un minut și jumătate și apoi dau cuvântul doamnei Ruiles pentru a concluziona. Doamna Schmidt. Okay. Thanks a lot, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat toate punctele de vedere pe care le-am și preluat și le voi uh, duce la uh, comisie. Uh, după cum știți deja, suntem de acord în multe privințe și vrem să facem ceva care să fie pe placul comisiei IMCO. Voiam doar să subliniez un mic avertisment legat de praguri și de alte probleme legate de simplificare. Trebuie să nu uităm de obligațiile noastre internaționale, pentru că uh, achizițiile publice guvernamentale uh, are, au și anumite uh, cerințe procedurale care au fost convenite la nivel internațional. Deci acesta este un avertisment pe care trebuie să-l ținem minte atunci când vrem să modificăm procedurile. Uh, Bineînțeles, putem să facem uh, tot ce se poate în cadrul acestor uh, angajamente. Mulțumesc, uh, bineînțeles vom fi foarte atenți la asta. Îi dau acum cuvântul doamnei Rüle pentru a rezuma. Heidi. Mă bucur că raportorii din umbră au acceptat faptul, calendarul. Dacă am fi întârziat și mai mult, cu siguranță raportul nostru nu ar fi putut să facă într-adevăr o să aducă o schimbare, într-adevăr, în ceea ce privește propunerile Comisiei. Așadar, termenul limită pentru depunerea amendamentelor 19 iulie. Ați, sau veți primi în curând o versiune nouă în limba germană. De asemenea, amendamentele le veți primi în engleză vreau ca pe baza acestor amendamente să veniți cu propriile dumneavoastră propuneri. Și în ceea ce privește doamna Weiler, cred că vom discuta această temă pe cale bilaterală. În rest, vă mulțumesc foarte mult pentru discuție și mă bucur să vă citesc amendamentele în curând. so thank you very much. So... Mulțumesc foarte mult. Deci termenul de punere amendamentelor este 19 iulie, apoi vom avea o dezbatere uh, Uh, și votul pe 19 septembrie în cadrul Comisiei IMCO și în octombrie sperăm să ajungem la plenară, ceea ce sperăm să fie la timp pentru Comisie și pentru propunerea finală. Deci vă mulțumesc foarte mult tuturor. Să trecem acum la următorul raport, proiect de raport, raportul doamnei Hensley, în ceea ce privește evaluarea reciprocă a directivei privind serviciile. Avem în sală și uh, raportorii din umbră, doamna Gebhardt, domnul Menels, uh, nu știu dacă vorbești, poate vorbi cineva în numele verzilor. Doamna Havin nu e aici. Martin Fron este... Da. Văd că uh, este și domnia sa în sală, deci poate să Uh, fac facă observații. O să-i dau cuvântul doamnei Hanslick pentru a prezenta raportul și apoi o să preiau uh, intervenții din sală. Suntem un pic în întârziere, dar uh, sperăm să putem recupera. Doamna Hanslick, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, directiva privind serviciile este un act legislativ fundamental pe care îl discutăm în cadrul acestei comisii. Analizăm într-una această directivă și recent cu ocazia acestui raport, dar și acum în contextul procesului de evaluare reciprocă. Acest proces este stipulat în articolul 39 al directivei. Este un instrument destul de nou care este folosit pentru prima oară ca instrument juridic european. Procesul de evaluare reciprocă nu acoperă toate articolele directivei, ci vizează anumite cerințe care nu au fost interzise în, în directivă, ci au fost lăsate la latitudinea statelor membre. Structura raportului meu este o reflectare a discuțiilor pe care le-am avut în cadrul unui atelier de lucru referitor la procesul de evaluare reciprocă și acoperă trei subiecte în principal. În primul rând, experiența legată de procesul uh, privind evaluarea reciprocă, în conformitate cu directiva privind serviciile, rezultatele și măsurile ulterioare și apoi procesul de evaluare reciprocă ca instrument care va fi folosit în actele legislative ulterioare. În raport am subliniat faptul că acest proces de evaluare reciprocă nu ar trebui să fie uh, confundat cu procesul de implementare a directivei. Aceste două procese sunt legate între ele. Totuși, procesul de evaluare reciprocă nu țintește la aducerea unor îmbunătățiri în privința punerii în aplicare a directivei, ci mai degrabă este o evaluare a situației de pe piața unică în ceea ce privește serviciile după punerea în aplicare a directivei. Acest proces de evaluare reciprocă este, încearcă să finalizeze procesul de implementare, dar această condiție nu a fost îndeplinită uh, pentru directiva privind serviciile. Și tocmai de aceea cred că aceste întârzieri de implementare a directivei uh, este posibil să fi influențat și procesul de evaluare reciprocă. Totuși, consider că procesul de evaluare reciprocă ar trebui să fie considerat un element cheie pentru consolidarea procesului de cooperare administrativă între statele membre și pentru o mai bună înțelegere a uh, pieței unice a serviciilor. Este un instrument extrem de important care ne ajută să eliminăm viitoarele obstacole pentru piața unică a serviciilor. Din punctul meu de vedere, procesul cognitiv este una dintre valorile adăugate pentru acest raport avem o imagine foarte clară a ceea ce se întâmplă de fapt în statele membre în ceea ce privește cerințele care intrau în cadrul uh, procesului de evaluare reciprocă. Există și niște îndoieli în ceea ce privește transparența întregului proces. Părțile interesate nu erau nu făceau parte din acest proces de evaluare reciprocă. Și au avut ocazia să-și spună părerea în consultările publice ținute de Comisia Europeană. Dar ceea ce a lipsit în cadrul procesului a fost o procedură de raportare regulată sau niște concluzii finale după fiecare ședință, concluzii care ar putea să fie consultate de părțile interesate. Cred că acest aspect al procesului ar putea să fie îmbunătățit pe viitor pentru utilizarea viitoare a procesului de evaluare reciprocă. Acest proces din cadrul uh, directivei privind serviciile a fost folosit și pentru alte măsuri, măsuri care vor fi luate de comisie pentru evaluarea uh, pieței interne privind serviciile. Această evaluare acoperă mai multe măsuri. În primul rând, consultări reciproce cu statele membre. Mă, cred că Parlamentul European ar trebui să fie informat în ceea ce privește aceste discuții. Totuși am senzația că nu avem o imagine de ansamblu și nu știm exact ce se întâmplă. Și mulți dintre noi ar dori să aibă informații legate de procesul de implementare. Consider de asemenea că și timpul scurs de la implementarea directivei afectează cerințele legate de implementarea de plină a directivei. Și mai mult decât atât, Comisia pare să propună niște verificări de performanță, o procedură de verificări de performanță, care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine procesul legislativ în Uniunea Europeană cred că toate măsurile care vizează promovarea pieței unice a serviciilor ar trebui să se concentreze asupra acelor sectoare care au cel mai mare potențial de dezvoltare, în special în ceea ce privește schimburile comerciale transfrontaliere. De aceea, cred că ar trebui să se facă mai multe pentru a utiliza pe deplin clauza prevăzută în directiva privind uh, serviciile. În al treilea rând, Comisia ne semnalează nenumărate probleme în ceea ce privește prevederile privind serviciile pentru multe entități și probleme în, propri, în ceea ce privește asigurările. Deci aș sugera să analizăm și aceste subiecte. Acestea sunt probleme care ne-au fost semnalate de mai multe ori, nu doar în contextul directivei privind serviciile, și necesită măsuri urgente din partea noastră. Raportul se referă de asemenea și la implementarea economică a directivei privind serviciile, care a fost deja anunțată de către Comisie. Consider de asemenea că întreg procesul de evaluare reciproc ar trebui să fie sprijinit în general, pentru că sper că aceste măsuri vor aduce efectele dorite și Parlamentul va fi ținut la curent cu ceea ce se întâmplă. Consider de asemenea că ar trebui să utilizăm experiențele din procesul de evaluare reciprocă și în alte domenii politice și de aceea aș recomanda să utilizăm acest instrument și pe viitor. Totuși, aceasta este o recomandare condiționată pentru că consider că o evaluare reciprocă ar trebui să fie folosită în special în măsurile orizontale, care lasă spațiu de manevră uh, statelor membre. Mai mult decât atât, această evaluare reciprocă ar trebui să fie folosită în special în ceea ce privește prevederile cheie și nu pentru întreaga directivă. Această evaluare reciprocă ar trebui să fie folosită mai des, dar întotdeauna pe baza unei analize cuprinzătoare. Părțile interesate ar trebui să fie ținute la curent cu progresul, progresele înregistrate. În concluzie, consider că acest proces de evaluare reciprocă este un instrument foarte bun, deși are defectele sale ar putea să fie totuși folosit și în alte domenii și consider de asemenea că ar trebui să ne concentrăm atenția asupra măsurilor care ar putea să îmbunătățească piața internă a serviciilor. Comisia a lansat o propunere care intenționează încurajarea pieței interne. Totuși, scopul nostru principal rămână implementarea corectă a directivei privind serviciile. Vă mulțumesc foarte mult! Asta a fost tot ce am avut de spus până uh, în acest moment și aștept cu interes comentariile dumneavoastră, în special comentariile uh, raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Hanslick! Vom asculta, do- vom asculta pe doamna Gebhardt. Vă mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest proiect. Un proiect care pune în discuție o temă pe care am tot întors-o pe o parte și pe alta și în momentul în care discutam directiva privind serviciile. Și pe vremea aceea, majoritatea Parlamentului European considera că instrumentul folosit este unul foarte birocratic. Uh, Uh, și din pricina poverei administrative excesive, din punctul nostru de vedere, am respins acest uh, instrument. Statele membre însă și le-au dorit. Se pare că scepticismul Parlamentului European nu a fost neapărat justificat și e bine să învățăm lucrul acesta. Am și eu impresia că procedura, așa cum arată ea în momentul de față, acea uh, Uh, este una favorabilă, este una benefică. De ce? Pentru că s-au constituit acele grupuri de discuții. Inițial credeam că toate statele vor fi puse la, în, în una și aceeași oală, uh, lucru care nu ar fi dus cu nici, în niciun caz la un rezultat pozitiv. Ei bine, am observat pe, în cadrul acestei proceduri că uh, Există o serie de temeri legate de necunoștința regulilor din uh, alte state membre, dar prin intermediul discuțiilor am observat că aceste temeri sunt eliminate. Este vorba aici despre spiritul european care reușește să intre și în partea administrativă. Dacă, dacă doar această, acest spirit european este garantat prin intermediul procesului de evaluare reciprocă, uh, deci dacă doar acest obiectiv este atins, atunci este o, o procedură încununată de succes. Dar cu toate acestea trebuie să înțelegem faptul că acest proces este unul foarte birocratic și tocmai din pricina poverii administrative ridicate, dacă e să folosim și pe viitor acest instrument, trebuie să decidem clar domeniul uh, Uh, care este propice pentru utilizarea sa. Mi-ar plăcea ca în raportul dumneavoastră această temă să fie uh, într-adevăr tratată într-o manieră mai detaliată. E important ca acest proces să fie folosit nu pentru orice fel de act legislativ, ci doar pentru anumite acte legislative, pentru anumite obiective. De asemenea, trebuie să discutăm și despre tabelele de corelare necesare pentru ca Comisia Europeană să știe ce și cum a fost implementat uh, un lucru pe care doresc să-l menționați în raportul dumneavoastră și mai există o temă pe care aș vrea să o o clarificăm și anume modul în care se produc aceste schimburi între statele membre. Haideți să vedem într-o manieră mai detaliată această temă. De asemenea, mi-aș dori ca punctele de la 16 să fie lăsată să fie eliminate din uh, raportul dumneavoastră, pentru că aceste uh, aspecte țin de directiva privind serviciilor, nu, uh, serviciile, nu țin absolut deloc uh, de procesul de evaluare în sine, care este de fapt tema raportului uh, dumneavoastră. Uh, deci, mi-aș dori să nu începem niște discuții de conținut uh, pe tema directivei privind uh, serviciile și tocmai de aceea vă rog să vă uitați la uh, articolul 16 și la modul în care dumneavoastră menționați în raportul dumneavoastră aceste puncte. Ar fi păcat ca raportul dumneavoastră să fie, să depășească, să-și depășească atribuțiile și cred, dar cred că vom putea, prin discuții, să înțelegem cum vom putea elimina acest pericol. Mulțumim, domnul Mendes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Directiva privind serviciile, intervenție fără microfon. Da, funcționează. Acum, deci, după cum spuneam, sunt încântat de această idee, dar îmi dau seama că practica nu arată deloc precum teoria. Uh, Directiva privind serviciile ar trebui să fie un pilon, însă vedem că statele membre încearcă din ce în ce mai mult să-și protejeze propriile servicii, să creeze o piață deschisă pentru uh, ofertanții lor în alte state membre. Dacă toți se, uh, se comportă în același fel, nu facem nimic altceva decât să creăm din nou granițe. Mare păcat. Prin urmare, ideea în sine mă, închin, mă încântă. Toată lumea a vorbit deja despre aspectele, posibil, uh, acestei, uh, aspectele pozitive ale acestei propuneri. De asemenea, atitudinea Comisiei este una care generează optimism. Dacă această idee este implementată corect, uh, voi fi încântat, dar vedem, din păcate, că există în continuare state membre care nu au implementat pe deplin sau nu au transpus pe deplin directiva privind serviciile lucru care din nou ne întristează. Există state membre care nu și-au schimbat legislația sectorială, nu au eliminat astfel nici pe departe barierele protecționiste, din potrivă aceste uh, măsuri protecționiste există în continuare în diferitele state membre. În iunie, pe când Evelin și uh, cu mine dezbăteam întregul dosar, am uh, am exclus o serie de secto sectoare din discuția noastră, sectoare care încă nu au fost armonizate. Este vorba aici despre jocurile de noroc, etc. Eu cred că și aceste teme trebuie să fie, să fie tratate. Există colegi care își uh, doresc ca mm, jocurile de noroc online să fie organizate și reglementate la nivel uh, național, însă, totuși, atitudinea, tendința generală este una diferită, din fericire. Sunt uh, încântat de propunerea cu privire la evaluările de performanță, însă cred că ar fi bine ca Comisia să primească uh, instrumentele necesare pentru a sancționa statele membre care nu se, conform, uh, nu se comportă corect. Dacă vom face ceva în acest domeniu, sunt absolut convins că peste 5, 6, 10 ani, cu siguranță situația va fi mai bună. Dacă nu, peste 5, 6 ani sau chiar 10 ani, abia atunci atunci uh, directiva serviciilor va fi pusă în aplicare. Vă mulțumim pentru această intervenție, ca de obicei controversată. Însă să vedem cine mai vorbește. Eu voi lua cuvântul în numele grupului meu. Heidi, vrei să spui ceva? Da, pe scurt. Însă un comentariu vis-a-vis -vis de antevorbitorul meu. Uh, Stimate dom, poate ar trebui să citiți raportul colegului dumneavoastră cu privire la jocurile de noroc online. Un raport foarte in, plin de informații care nu se pliază neapărat pe ideile dumneavoastră. Însă vreau să intervin doar pentru a vă spune că această evaluare reciprocă este un principiu foarte, foarte bun uh, Doamna raportor a reușit să pună punctul pe I în raportul uh, său. A spus, e drept doar în uh, expunerea de motive, că este important ca acest proces de evaluare să se concentreze asupra unor con, uh, criterii esențiale. Ar fi păcat ca aceste criterii să fie mult prea detaliate. Mi-ar, mi-aș dori ca această referire să fie conținută și în textul în sine. Da, am, uh, am fost încântați de modul în care acest proces de evaluare a funcționat. Au existat și plângeri, însă plângerile respective se datoreau modului în care uh, instrumentul a fost uh, implementat la nivel național. Nu se datorau conținutului în sine al procesului de evaluare. Însă vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Sunt de acord cu ceea ce spuneți. Totuși, uh, nu cred că este cazul să rediscutăm despre domeniul de aplicare al uh, directivei privind serviciile. Dar, așa cum spunea doamna Hanslick în raportul său, cred că în acest proces este vorba de aspecte care țin de implementarea unei legislații foarte complexe privind uh, piața unică și există o dimensiune foarte complexă. Statele membre au trebuit să prezinte criterii clare de politică și impedimentele în calea acestei implementări și este vorba despre domeniile în care ar trebui aplicate restricții la libertatea de a uh, furniza servicii și este vorba în special de articolul 16 și văd că colega mea uh, zâmbește pentru că au existat discuții intense cu privire la articolul 16. Dar sigur, autoritățile statelor membre sunt cele care trebuie să ia aceste decizii. De aceea trebuie să existe o consecvență sau o concordanță între autoritățile statelor membre și restricțiile pe care trebuie să le aplice acestea în baza articolului 16. Noi am făcut progrese în ceea ce privește evaluarea uh, implementării directivei și aceasta se face prin evaluări interpares uh, de către autoritățile din statele membre și cu alte ocazii, în special în uh, contextul directivei telecomunicațiilor, am vorbit despre necesitatea Uh, mai multor evaluări interpares uh, de către autoritățile de telecomunicații uh, și nu o abordare centralizată de reglementare. Același lucru este valabil și în directiva serviciilor și cred că aceasta a fost o abordare consecventă din punctul de vedere al Parlamentului. Acest uh, proces interpares este foarte structurat și este foarte important, însă sunt de acord cu ceea ce spunea doamna Hanslick. Acest lucru se aplică doar în circunstanțe foarte specifice, nu este o soluție, nu este un panaceu și uh, cred că ar trebui să apelăm uh, la bunul simț și la judecată. Este vorba de mm, Uh, furnizarea de bunuri, pentru că există în unele state membre restricții aplicate bunurilor uh, și uh, circulației transfrontaliere a bunurilor. Unele state membre consideră că bunurile sunt nesigure, deși acelea se comercializează deja în alte state membre. De aceea avem nevoie de mai multe astfel de evaluări interpares și dialog între statele membre implicate, pentru că este foarte dificil să ne gândim la o situație în care un stat interzice niște produse în baza unei politici publice cum că produsele respective nu sunt în interesul cetățenilor, în timp ce acele produse circulă liber într-un alt stat membru. De aceea este un principiu fundamental. Și în fine, sunt de acord cu colega mea că uh, nu este ocazia să instituim uh, măsuri reparatorii sau remedii la problemele care au apărut. Dar doamna Hanslick uh, are dreptate când vorbește despre constatările cheie ale evaluării reciproce. Vorbește despre aspecte complicate și complexe uh, este important ca să se instituie obligații de asigurări uh, pentru furnizorii de servicii și citez, indiferent de faptul că furnizorul este asigurat sau nu în locul în care își are sediul. Deci cred că acest lucru merită atenție pentru că aceasta este o disfuncție majoră. Este vorba de lipsa de încredere până la urmă. Dacă un uh, furnizor este asigurat uh, într-o țară, uh, va fi considerat neasigurat într-o altă țară din cauza lipsei de informații în baza sistemului de piață internă. Apoi există rezervarea anumitor servicii pentru anumite profesii și și asupra acestui aspect trebuie să ne concentrăm pentru că are legătură cu uh, recunoașterea și implementarea reciprocă a calificărilor profesionale. Trebuie să reflectăm asupra acestor lucruri și trebuie să vedem care sunt aspectele uh, asupra cărora trebuie să ne raporteze Comisia. Și aici am avut această discuție politică, dacă sau nu uh, Comisia propune um, soluția adecvată. Oricum, îi mulțumesc colegei mele pentru acest raport și cu siguranță și noi vom depune amendamente. Încheiem astfel această discuție. Nu prea mai avem timp, dar uh, îl invit pe Martin Freund, care se ocupă de gestionarea acestui uh, proces foarte interesant, să comenteze și să ne dea câteva linii directoare înainte să încheiem discuția. Vă dau cuvântul uh, câteva minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că știu că sunteți în întârziere. Este o ocazie bună să intervin pe acest subiect. În primul rând, uh, suntem mulțumiți de raport care abordează aspectele esențiale ale evaluării reciproce. Se bazează pe experiența pe care am avut-o cu articolul 39 din Directiva Serviciilor. Temeiul pentru acest raport nu este tocmai uh, solid și de aceea am încercat să fim inventivi și eficienți. Sunt mulțumit de asemenea să aud că doamna Gebhardt a recunoscut că există niște beneficii ale acestui proces și că nu am creat doar o birocrație inutilă. Oricum, uh, a fost nevoie de eforturi din partea Comisiei, dar credem că au meritat aceste eforturi. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, uh, trebuie să punem accentul pe unele constatări din comunicarea Comisiei. Nu vrem să anticipăm nicio poziție, însă doar semnalăm niște puncte importante care necesită îmbunătățire pentru a îmbunătăți funcționarea pieței uh, interne a serviciilor și sunt perfect de acord uh, cu ce au spus uh, toți antevorbitorii mei cu privire la utilizarea limitată a unui astfel de instrument volumul de muncă pentru comisie și pentru statele membre a fost destul de mare, efectele pot fi bune, dar nu trebuie să fie un instrument uh, care să fie folosit uh, zi de zi. Uh, și Comisia ar fi bucuroasă dacă Parlamentul ar susține obiectivul nostru comun și anume ca statele membre să ne furnizeze tabele de corespondență pentru a evalua implementarea directivei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Așadar, îi dau acum cuvântul doamnei Hanslick uh, pentru a încheia. Și vă rog să vă încadrați în timp. Timpul pentru depunerea amendamentelor este 18 iulie. Și uh, la întoarcerea din vacanță, pe 30 august, vom examina amendamentele. Sper că veți veni cu toții. Și vom vota în comisie pe 19 septembrie. Doamna Hanslik, vă rog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru toate observațiile făcute. Se pare că, în termen general, suntem de acord că procesul de evaluare reciprocă este un instrument bun, dar acest instrument nu poate fi folosit în orice situație posibilă și trebuie să fie folosit doar atunci când vorbim despre, despre directive orizontale. Mă bucur că păreți să-mi împărtășiți părerea în acest uh, sens. Uh, am luat notă de toate intervențiile dumneavoastră și o să am discuții bilaterale cu colegii pentru a vedea cum putem incorpora punctele lor de vedere în uh, raport. Amendamentele orice amendament nou vor, uh, va îmbunătăți conținutul uh, raportului și va oferi o nouă dimensiune, așa încât Vă mulțumesc uh, și vă sunt recunoscătoare pentru cooperare și profit de ocazie pentru a vă ura o vacanță cât mai plăcută. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt sigur că o să, încerca, o să vă las timpul necesar pentru a citi toate amendamentele. O să încercăm să nu fie foarte multe ca să nu vă stricăm uh, vacanța. Apoi, pentru ultimul punct de pe ordinea de zi, uh, Mă bucur să-i urez bun venit doamna Eva Britt Svensson, care este un, are un raport pe o nouă strategie pentru politica privind consumatorii la o primă lectură și avem uh, cam jumătate de oră la dispoziție. Sperăm să avem un prim schimb de puncte de vedere. Uh, avem uh, și doamna Legrip este aici, doamna raportor din umbră, uh, doamna Gebhardt, domnul Roșfor. Doamna Riula văd că a plecat, nu știu dacă se va întoarce. Eu uh, iarăși uh, îmi fac datoria numele grupului ECR, deci și doamna Salvini, deci avem uh, o casă plină. Mă bucură de asemenea să-i urez bun venit domnului Miner. și doamnei Shu, care mie mi se par doi stâlpi ai Digi Sanco. Doamna Mișu a lucrat foarte mult la directiva privind drepturile consumatorului. Vă mulțumesc amândurora pentru că ați venit aici și sper că voi avea ocazia să vă dau cuvântul chiar foarte pe scurt la finalul discuției. Uh, doamna Svensson, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să pot să lucrez uh, pe tema strategiei privind consumatorilor cu uh, colegii. Uh, vreau să informez pe colegi în ceea ce privește prioritățile pe care le am eu și aștept cu interes punctele lor de vedere de care voi lua în mod clar nota. Dați-mi voie să încep prin a spune că această strategie privind consumatorii este de mare interes pentru cetățeni. Printre cetățenii noștri există în continuare cazuri în care Comisia privind piața internă, directivele europene sunt uh, percepute a fi drept foarte interesante pentru companii și pentru uh, firme, dar acum avem ocazia să le arătăm cetățenilor, cetățenilor europeni că avem într-adevăr aici ceva de care consumatorii vor putea profita, și anume piața internă. Și este important tocmai de aceea să avem această, să ținem cont de această perspectivă a consumatorului. Știu că comisarii Dali și uh, Reding în, uh, în primăvara anului 2012 vor uh, prezenta o agendă privind drepturile consumatorului și ideea este de a ne asigura că legislația privind consumatorii, care este deja existentă, este inclusă și cred că este important ca noi în Parlament să salutăm acest uh, nivel înalt de ambiție din partea Comisiei. Dar în Parlament și în, în principal în Comisia INCO avem ocazia să ne transmitem și noi punctele de vedere și să ridicăm aceste uh, probleme privind consumatorii ca parte a procesului și tocmai de aceea ar fi foarte bine dacă am putea să ne asigurăm că vom avea o majoritate cât mai mare în spatele acestei strategii. Atunci când s-a introdus legislația privind consumatorii, la început avea legătură cu alimentele, sănătatea și siguranța și erau o prioritate și așa este și acum, dar acum avem mai multe elemente care trebuie să fie luate în calcul. Cred că trebuie să-i protejăm pe copii de reclame. Există substanțe chimice care sunt periculoase pentru sănătate. Avem nevoie de o strategie privind consumatorii care să contribuie la strategia Europa 2020 pentru a reduce dioxidul de carbon. Trebuie de asemenea să ținem cont și de digitalizarea și globalizarea economiei și să ținem cont și de îmbătrânirea populației. Trebuie să reducem diferențele existente între consumatorii de pe piața europeană pentru că există condiții extrem de diferite pentru consumatori în diversele state membre. Uh, Până la urmă, nu suntem doar consumatori, suntem și oameni, suntem cetățeni, nu trebuie să fim reduși doar la această calitate de consumator. Cred că trebuie să acordăm sprijin uh, organizațiilor de consumatori, atât la nivel național cât și la nivel european. Aș dori de asemenea să spun că, ținând cont de um, aceste um, tabele de scor a consumatorului, vedem că 17% din populație trăiește în sărăcie și 80 de milioane de oameni nu au acces la cele mai uh, esențiale și fundamentale aspecte ale vieții. Și în același timp avem consumatori care au la dispoziție resurse uriașe și tocmai datoria noastră este să reducem aceste diferențe între consumatori. Cred că ar trebui să avem o Europa socială în care anumite servicii să fie la dispoziția tuturor și să fie uh, finanțate în comun. Astfel încât să punem accentul pe solidaritatea între oameni. Și cred că trebuie să profităm de acest uh, lucru și să respectăm principiile stabilite în tratatul de la Lisabona, care spun că aspectele uh, privind consumatorii trebuie să fie incluse în toate tipurile de politici. Are legătură și cu uh, crearea unei economii durabile și cu reducerea uh, emisiilor de dioxid de carbon și cu uh, garantarea drepturilor consumatorului, chiar dacă aceștia fac cumpărături pe internet și cu modul de conștientizare a consumatorilor, astfel încât aceștia să știe foarte clar care le sunt drepturile. Există trei priorități pe care aș dori să bazez raportul meu. Durabilitate, siguranță și protejarea copiilor de reclame. În conformitate cu strategia Europa 2020, Europa trebuie să uh, aibă o creștere inteligentă și durabilă și asta înseamnă că trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon dacă dorim să uh, atingem aceste obiective. În strategia privind consumatorul trebuie să ne asigurăm că consumul privat poate contribui la atingerea acestui obiectiv. Știm până la urmă că dioxidul de carbon și emisiile de dioxid de carbon din uh, transport și din producția de energie uh, sunt uh, domeniile în care emisiile cresc cel mai rapid în Europa și trebuie să ținem cont de acest lucru în noua strategie a consumatorului. O altă problemă cu care ne confruntăm este faptul că există 90 de milioane de tone de alimente care sunt aruncate în fiecare an în Uniunea Europeană și acest lucru ar trebui să nu se mai întâmple pe, pe viitor. Pentru că s-a calculat că până în 2050 cererea de alimente va crește cu 70% în uh, întreaga lume și trebuie să ne aliniem la o formă globală de agricultură care ne va ajuta să avem o durabilitate mai mare din punct de vedere ecologic. Siguranța alimentară și siguranța produselor este un domeniu în care ne confruntăm în calitate de consumatori cu probleme. Pesticide în alimente, substanțe chimice în diverse produse. Și acesta este un domeniu în care credem că trebuie să avem uh, o protecție a consumatorului sporită. În conformitate cu sondajele de opinie care au fost făcute, acestea sunt unele din cele mai importante subiecte în mintea consumatorului, și anume îmbunătățirea siguranței alimentare și, de asemenea, uh, regulamentul privind serviciile financiare. În orice strategie privind consumatorul trebuie să susținem și alternativele sănătoase. Trebuie să combatem uh, Eh, trebuie să combatem epidemiile și trebuie să avem grijă și de aspectele de etichetare a alimentelor, dar nu este vorba doar de etichetarea alimentelor, pentru că doar etichetarea în sine nu va fi suficientă. Trebuie să fim îndrăzneți și să putem interzice sau limita substanțe despre care știm că sunt periculoase pentru sănătate. Aceasta este o răspundere pe care trebuie să o luăm foarte în serios. Cred de asemenea că sistemul RAPEX trebuie să fie uh, transparent și eficient, astfel încât consumatorii să știe care sunt riscurile pe care le pun anumite substanțe chimice. Al treilea subiect, care mie mi se pare important și pe care îl consider o prioritate, este protejarea copiilor de reclame copiii sunt, foarte, sunt un grup de consumatori foarte expus, deși copiii practic nu sunt consumatori în același fel ca adulții, dar sunt expuși la influențele reclamelor pentru produse alimentare și la alte tipuri de marketing. Și bineînțeles, copiii nu pot să facă calculele necesare și acest lucru trebuie să fie luat în calcul în strategia noastră privind ă, consumatorul. Copiii trebuie să fie incluși în mod clar în uh, noua strategie a consumatorului. În mod clar, scopul acestei strategii este acela de a sublinia importanța conștientizării din partea consumatorului astfel încât ei să știe care le sunt drepturile și să se prevaleze de ele. Aștept cu interes să discut cu colegii cele mai bune moduri în care putem uh, atinge aceste obiective prin strategia noastră. Repet că mă bucur foarte mult să lucrez cu colegii uh, pe această temă. A fost uh, o prezentare destul de rapidă a priorităților mele și o să ascult cu mare interes părerile colegilor și sper că noi toți vom putea să creăm o strategie a consumatorului cât mai bună, care, la rândul său, ne va permite să influențăm strategia Comisiei care va fi prezentată în uh, primăvara anului 2012. Există multe alte elemente pe care aș fi dorit să le spun, dar este o primă discuție și știu că nu prea avem timp la dispoziție, așa încât o să mă opresc aici și o să profit de ocazie pentru a asculta părerile colegilor. Aștept cu interes o mare cooperare din partea dumneavoastră și sunt sigură că așa se va întâmpla pentru că avem un interes comun în consolidarea influenței pe care consumatorii uh, o pot avea în aceste privințe. Mulțumesc, doamna Svensson. Cred că avem timp pentru câteva comentarii din partea uh, raportorilor din umbră. Doamna Regrip. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei Svensson uh, pentru faptul că i-a implicat uh, pe raportorii fictivi încă de la începutul acestui raport. Uh, Comisia Europeană a prezentat un raport privind situația consumatorilor care prezintă câteva linii directoare în ceea ce privește strategia viitoare în orizontul 2014-2020. În Comisia IMCO suntem foarte implicați în perfectarea pieței interne prin sprijinul pe care îl acordăm uh, ESMA, prezentată de către Michel Barnier. Există informații exacte uh, prezentate de acest uh, tabel de bord și aceste informații sunt foarte utile. Raportul uh, colegei uh, Corea de Campos a prezentat uh, aspectele legate de cetățeni ale SMA și aceasta ține cont de drepturile și îngrijorările consumatorilor pentru că aceștia trebuie să recâștige încrederea în piața unică și în posibilitățile oferite de aceasta. În cadrul PPE, credem că obiectivul principal al politicii europene în domeniul protecției consumatorilor pentru anii care urmează, trebuie să fie de a-i informa mai bine și de a-i responsabiliza mai mult pe consumatorii europeni. Aceștia trebuie să aibă posibilitatea să își exercite drepturile și trebuie să își redobândească încrederea în piața unică. De aceea, cred că este bine să articulăm această strategie viitoare pe trei priorități. În primul rând, informarea consumatorilor și comercianților cu privire la drepturile și obligațiile lor. În acest sens, tabelul de bord prezintă câteva cifre elocvente, mai ales în ceea ce privește comerțul electronic. De altfel, acest sector are un potențial foarte mare. Și există o reticență a consumatorilor înainte de prima achiziție pe internet. Doar 48% uh, dintre consumatori au încredere să facă achiziții online um, la nivel, inter- la nivel național și numai 33% la nivel transfrontalier. Însă, la a doua achiziție, uh, procentul crește la 61%. Atunci când prima experiență de cumpărare este reușită, atunci temerile pot fi ușor depășite. De aceea este mai bine să informăm pe consumatori cu privire la drepturile lor și cu privire la produsele pe care le cumpără, astfel încât să-i responsabilizăm în practicile de achiziție. Dar această responsabilizare trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea comercianților și aici există cifre interesante. Chiar dacă comercianții în detalii sunt adesea bine informați cu privire la legislația în vigoare, doar 26% dintre ei cunosc durata sau perioada în care un consumator le poate returna un produs defect. Și există un decalaj destul de mare în ceea ce privește necunoașterea de către comercianți a obligațiilor pentru că adesea consumatorii dispuși să facă achiziții transfrontaliere se confruntă cu comercianți care refuză să livreze în țara lor. A doua prioritate este clarificarea și respectarea drepturilor și obligațiilor consumatorilor și comercianților și de aceea trebuie să instituim și să aplicăm mai bine achiul comunitar. Punerea în aplicare a directivei privind drepturile consumatorilor ne va permite să clarificăm multe dintre punctele pe care le-am abordat uh, în uh, cadrul revizuirii acestei directive printr-o mai bună armonizare. Bineînțeles, punerea în aplicare a acestei directive trebuie să fie uh, însoțită de campanii de informare în statele membre, campanii de informare pe lângă consumatori, desfășurate de asociații asociații de consumatori, de autorități naționale și de instituțiile europene. Și acestea, din urmă, au un rol important de jucat în evaluarea punerii în aplicare a acheului comunitar în materie de protecție a consumatorului. Și, bineînțeles, acestea trebuie să facă și adaptările necesare. Este vorba despre revizuirea directivei privind um, uh, deplasările sau pachetele de, de vacanță. Și și acest lucru trebuie să țină seama de noile tehnologii și de noile practici de achiziții. Sigur, vom uh, discuta mai în detaliu mâine, dar trebuie să, acces, să facem uh, mai simplu accesul la măsurile reparatorii și la alte mijloace juridice despre care vom discuta mâine. A treia și ultima prioritate este supravegherea piețelor și siguranța produselor, pentru că fără siguranță nu există încredere. Și aici cifrele din tabelul de bord sunt interesante și mai degrabă încurajante în ceea ce privește siguranța produselor dar trebuie să amplificăm, să intensificăm activitățile de control și de coordonare am discutat despre sistemul RAPEX, care este un uh, sistem util pentru a transmite informații în statele membre. Acesta trebuie îmbunătățit în continuare. Și avem parteneriate cu țări precum China, parteneriate care trebuie întărite și poate extinse și la alte țări și regiuni din lume. Și am discutat deja pendelete despre acest subiect. Voi încheia, domnule președinte cu câteva vorbe despre comerțul electronic. Așa cum spuneam, acesta este un sector cu potențial mare de dezvoltare și de aceea trebuie să întărim controlele vamale pentru produsele achiziționate online, mai ales când vine vorba despre produse care afectează sănătatea consumatorilor, produse alimentare sau produse farmaceutice. Acestea au fost cele trei priorități. Și în încheiere aș dori să mă refer la politicile de protecție a consumatorului la nivelul Comisiei Europene. Există cel puțin trei comisari responsabili de politicile de protecție a consumatorului și care își împărtășesc uh, această sarcină importantă. sarcină care este foarte importantă. Este vorba despre întărirea pieței unice și de aceea cred că ar trebui să existe o mai bună corelare între activitățile acestor comisari. Și Comisia Europeană poate că ar trebui să se gândească la acest lucru în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Cred că Domnul, uh, Dali are, da, domnul Dali are această responsabilitate, dar vom vorbi mai târziu despre acest lucru. Doamna Gerhardt, vă rog, și apoi domnul uh, Rochefort. Și dacă mai avem timp, voi spune și eu câteva cuvinte. Eu voi fi foarte subcintă. Vreau să îmi cer scuze în uh, numele colegului Repo, care nu a putut să fie astăzi aici alături de noi. Mi-a transmis câteva idei pe care m-a rugat să vi le transmit la rândul meu dumneavoastră. Este vorba despre un prim schimb de opinii și tocmai de aceea ideile colegului meu sunt cât se poate de uh, schițate abia uh, pentru moment. Uh, Doamna Svensson spunea deja că drepturile cetățenilor trebuie să fie în centrul atenției noastre. Aceasta trebuie să fie punctul de pornire în uh, propunerile, actele noastre legislative. Asta înseamnă că toate actele care pot avea un uh, impact asupra drepturilor uh, consumatorilor trebuie să fie evaluate tocmai din această perspectivă. S-a vorbit despre internet și colegul meu amintește faptul că există din ce în ce mai mulți utilizatori ai internetului, dar și o din ce în ce mai, mulți, mai multe persoane care nu utilizează internetul sau nu pot să-l utilizeze. Și tocmai de aceea trebuie să le oferim și acestor uh, cetățeni uh, oferte propice. Să nu vorbim doar despre achizițiile pe internet, ci și despre alte tipuri de achiziții care pot sta la dispoziția acestor cetățeni care nu utilizează internetul. În ceea ce privește fluxul de informații pentru uh, consumatori și pentru companii, într-adevăr comunicarea este foarte importantă, trebuie să fie pusă în prim plan însă și acest obiectiv trebuie să fie adaptat diferitelor categorii țintă, grupuri țintă. Vorbim despre tineri, despre persoane cu handicap, etc. Deci trebuie să ținem cont de diferitele maniere de comunicare care să se adreseze mai multor grupuri ținte. Să nu folosim doar o singură metodă de, de comunicare, ci mai multe uh, potrivite. Un alt punct important este cel referitor la cercetare. În programul cadru pentru cercetare, dacă citim acest program cadru de cercetare, ne dăm seama că consumatorul nu este mai deloc menționat. Și tocmai de aceea trebuie să ne gândim la modul în care cercetarea poate fi folosită pentru a îmbunătăți ofertele acordate sau puse la dispoziția consumatorilor. Și aici se poate discuta despre accesul la informații, despre metodele folosite sau o, se poate folosi, să, să vorbi și despre căile juridice ce stau la dispoziția companiilor și, de asemenea, clienților. O temă pe care vom, o vom discuta și mâine. Un alt punct uh, pe care vrea să-l pun în discuție colegul meu este următorul. În diferitele state membre există diferite, din păcate, agenții și organisme responsabile pentru drepturile consumatorilor. Tocmai pornind de la această, acest punct de plecare, avem nevoie de o mai mare coerență pentru ca cetățenii și consumatorii să poată avea acces într-adevăr la drepturile care le revin. Un alt punct este important este acela uh, care vizează uh, piața locală, națională, uh, în comparație cu piața mondială. De asemenea, trebuie să ținem cont de diferitele categorii de consumatori, de potența lor financiară. De asemenea, trebuie să ne referim și la outsourcing. Avem probleme legate de outsourcingul uh, serviciilor și uh, probleme legate de consecințele acestui uh, tip de practici. De asemenea, diferitele instrumente care pot periclita drepturile nu doar consumatorilor, ci a muncitorilor. De asemenea, trebuie să ne gândim la cetățenii în vârstă în contextul comerțului electronic și, de asemenea, trebuie să încercăm să creăm o puncte între diferitele politici privind în, uh, protecția mediului înconjurător, uh, uh, etc., importante și în acest domeniu. Acestea sunt doar câteva puncte menționate de colegul meu, însă cu siguranță vor reveni, va reveni uh, domnia sa într-o viitoare discuție cu noi idei și uh, nu putem decât să așteptăm cu nerăbdare un nou schimb de opinii. Domnul Roșfort. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc doamnei Svensson pentru că ne-a introdus uh, acest subiect uh, capital într-un mod atât de mm, cuprinzător. Strategia pentru consumatori trebuie să se încadreze într-un cadru multianual și atunci trebuie să facem un bilanț trebuie să ne uităm la, un, la acest bilanț pentru a ne proiecta în viitor. Și mulțumesc Comisiei pentru că ne-a furnizat niște documente foarte interesante. Pe lângă acest scoreboard există un working paper, un document de lucru care ne-a dat niște informații foarte importante în ultimele săptămâni. Și aș dori să fac o observație generală. Acesta este un subiect complex și care va fi tot mai complex, pentru că Întotdeauna vom vrea mai multe informații pentru a-l proteja pe consumatori și acest lucru este legitim. Și avem o piață care prin inovație, prin tehnică și prin marketing aduce cu sine lucruri tot mai complexe. Și combinația dintre aceste două complexități arată în acest document că consumatorii uh, sunt pierduți și nu au capacitatea să îngurgiteze toate aceste informații și să se organizeze în consecință. Trebuie să înțelegem că Uh, nu trebuie doar să insistăm că e nevoie de mai multe informații pentru consumatori. Nu este suficient, pentru că cu cât dăm mai multe informații consumatorului, cu atât uh, mai mult ne vom uh, confrunta cu problema gestionării acestor informații. Consumatorul, practic, ar trebui să aibă o meserie de consumator. Aceasta ar trebui să fie o meserie în sine. Și acest lucru se întâmplă într-un moment în care societatea îmbătrânește. Persoanele în vârstă sunt tot mai numeroase. Și atunci, cred că în viitor ar fi interesant să gândim mai organizat și să avem niște linii directoare, să stabilim niște strategii. Și am să vă dau și un exemplu. Nu sunt uh, foarte favorabil ideii de a institui un al 28-lea regim mă gândeam la Comisia Europeană și la Comisia Jurii. Aveam cuvântul pe limbă. Comisia Jurii ne incită să facem acest lucru, să instituim un al 28-lea regim, dar un astfel de regim ar aduce și mai multă complexitate și de aceea trebuie să avem această logică strategică. De aceea prefer să ne concentrăm mai degrabă pe armonizare. Este foarte greu să avem o armonizare maximă, dar Totuși, trebuie să împingem la maxim această armonizare pentru a putea avansa și acesta este un element de strategie. În al doilea rând, trebuie să avem încredere în consumatori și trebuie să facem tot posibilul astfel încât consumatorul să poată alege în cunoștință de cauză. Nu este vorba uh, de a cunoaște toate informațiile pe din afară, dar consumatorul trebuie să aibă o educație legată de gestionarea și organizarea informațiilor. Mâine dimineață vom uh, reveni asupra mecanismelor uh, de soluționare a disputelor despre recursurile colective, dar nu putem să asaltăm consumatorii cu atât de multe informații. Trebuie să ne gândim la mijloacele de care dispun consumatorii și de tipul de pregătire de care dispun aceștia. Și în fine, mai există un lucru care reiese foarte clar din documentele furnizate de comisie. Și anume că Uniunea este alcătuită din state membre uh, inegale între ele. Sistemele de apărare și protecția consumatorului sunt foarte diferite, extrem de diferite. Și atunci, în uh, următorii ani, ar trebui să spunem că toate țările europene au dreptul la același nivel de protecție a consumatorului, iar sistemele trebuie să fie convergente, fără neapărat să vorbim despre o armonizare maximă. Dar trebuie să sprijinim statele membre Uh, astfel încât uh, cele mai puțin avansate să le prindă din urmă pe cele cu mai multă experiență în protecția consumatorului. Deci în acest raport, în acest uh, ghid, nu trebuie să facem doar un catalog sau un inventar a ceea ce trebuie să facem, pentru că știm ce trebuie făcut pentru a-l proteja pe consumator. Dar trebuie să ne gândim mai bine cum să organizăm informațiile și cum să avem o strategie în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că ar trebui să îmi sacrific contribuția pentru că am permis uh, depășirea timpului, dar oricum cred că abordarea colegilor este cea potrivită și vreau doar să vă încurajez uh, să ne gândim la valoarea adăugată reală pe care o putem aduce acestui uh, raport prin prisma responsabilităților comisiei noastre. Cred că trebuie să ne punem în pielea consumatorului și doamna Svensson a menționat câteva aspecte esențiale. Sigur, nu toate sunt responsabilitatea noastră, dar trebuie să le luăm în considerare. Se vorbea despre o abordare integrată pentru a satisface așteptările consumatorilor. Așa cum ați spus și dumneavoastră, ni s-a cerut să luăm în considerare aspecte noi și un al 28-lea regim, un cadru comun de referință. Și trebuie să reflectăm și la realizările acestei directive privind drepturile consumatorului. Și oricum au existat niște modificări. Avem un proces de revizuire a directivelor existente. Avem uh, și um, directiva privind creditele de consum și așa mai departe. Trebuie să ne gândim mereu la așteptările consumatorilor, astfel încât acestea să fie satisfăcute în mod constant. Pentru că drepturile consumatorilor trebuie să fie bine protejate de legislație. Și dacă se întâmplă ceva, atunci trebuie să avem mecanisme de a rezolva problemele. Dar cred că i-am spus domnului comisar Dali în mod repetat care este punctul nostru de vedere. Ni s-a cerut uh, să discutăm despre aceste lucruri fără însă a avea un cadru strategic. Avem activități de cercetare, avem studii, avem acest uh, scoreboard. Este un instrument foarte util pe care încă nu l-am folosit uh, la potențialul maxim, dar este o bază pentru analiză. Doamna Gerhardt vorbea despre orizontul 2020, Horizon 2020 și sunt de acord cu dumnea ei dar haideți să nu uităm de rolul sectorului de retail. Noi am fost prima comisie care a făcut uh, ceva serios în acest domeniu, pentru că, până la urmă, principalul punct de contact pentru mulți consumatori este punctul de desfacere, uh, sectorul de retail și acest sector trebuie să gestioneze relațiile cu clienții atunci când există probleme de producție sau defecte de fabricație. Cred că trebuie să Apreciem uh, demersul doamnei Svensson și ar trebui să găsim o modalitate pentru a rezolva toate problemele consumatorilor. Aceasta a fost scurta mea contribuție. Interpreții ne-au acordat încă 5 minute și avem uh, doi directori de la instituțiile competente. Puteți să vă încadrați, vă rog, în câteva minute și să ne împărtășiți câteva puncte de vedere, pentru că totuși v-ați uh, deranjat să veniți până aici. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Mulți dintre colegii dumneavoastră s-au referit la tratatul de la Lisabona și la faptul că solicită o, un nivel înalt de protecția consumatorului și consum, protecția consumatorului trebuie să fie inclusă în, toată, în toate nivelurile de protecție. Și cred că aceasta este geneza tuturor uh, proceselor, pentru că vrem să avem o viziune care să includă într-un singur document și care să stabilească pentru tot restul mandatului Comisiei tot ce intenționează Comisia pentru, să facă pentru a promova uh, Uh, drepturile și siguranța consumatorului pe piața internă. Provocările pe care le-ați identificat, le-am identificat și noi. O complexitate din ce în ce mai mare, digitalizare, globalizare a lanțurilor de producție, o populație care îmbătrânește, ceea ce reprezintă atât o ocazie cât și o provocare. Apoi, durabilitate. Trebuie să lucrăm cu colegii de la Digi Mediu, uh, consumul de energie este în principal la nivelul gospodăriilor și trebuie să reușim să reducem uh, acest uh, consum. DigiSanco are de asemenea un uh, proiect pentru reducerea um, irosirii de alimente Orice guvern trebuie să-și poată garanta siguranța cetățenilor și uh, intenționăm să revizuim uh, directiva privind drepturile consumatorului, revizuim uh, RAPEX în mod constant și colaborăm cu uh, persoane din toate statele membre. Dar domnul Roșfor a spus foarte clar că și consumatorul trebuie să uh, aibă încredere uh, în piața internă a Europei, pentru că ei reprezintă practic jumătate din uh, piața internă și solicitările consumatorului ar trebui să fie ascultate la fel de mult ca solicitările sectorului de afaceri. Dar cum putem reduce numărul de informații necesare pentru consumator? Trebuie să avem încredere în intermediari, organizațiile de consumatori, care trebuie să fie încurajate, comercianți care trebuie să știe clar care le sunt obligațiile în legătură cu consumatorii și mm, care să fie dispuși să transmită informațiile relevante către consumatori. Și ultima observație, uh, drepturile pe hârtie sunt foarte bune și o să-i dau cuvântul și colegului meu, dar trebuie să fie uh, transpuse în uh, realitate printr-un proces clar de recurs și domnul Dali va propune o Uh, rezoluție în ceea ce privește rezolvarea alternativă a disputelor. Uh, vom lucra și la apelul colectiv, și la recursul colectiv și vom coopera cu rețelele de protecție a consumatorului pentru punerea în aplicare transfrontalieră. Trebuie să vorbesc mai puțin acum, pentru că, deci chiar mai puțin de un minut, dar mă bucur că sunt uh, din nou aici, la câteva zile după ce am discutat drepturile consumatorului și că lucrăm împreună, mână în mână, cu vicepreședinta Reding și uh, comisarul Dali pentru a avea o agenda a consumatorilor care să înceapă din februarie 2012. Salutăm și apreciem tot ce s-a spus în această sală astăzi și vom avea ocazia să lucrăm mai mult iar din punctul meu de vedere pot să vă spun că există multe lucruri care deja s-au făcut. Nu ar trebui să reinventăm roata, dar ar trebui să avem o nouă agenda consumatorului și de asemenea să găsim un echilibru, așa cum s-a spus mai devreme, în această inițiativă. Avem foarte multe de făcut și în anii următori în această comisie trebuie să revizuim multe lucruri și cred că domnul președinte a menționat deja câteva inițiative legislative, dar ceea ce trebuie să facem la finalul zilei este să ținem cont de consumator în toate politicile și să avem de asemenea un sistem care funcționează de la început până la final. Deci să avem uh, niște drepturi ale consumatorului efective. Așteptăm pașii următori și părerea dumneavoastră pentru activitatea noastră comună la Comisie. Uh, thank you very much indeed, and thank you indeed to both of you. Mulțumesc foarte mult uh, amândurora pentru prezența dumneavoastră aici. Doamna Svensson, nu mai avem timp. Deci, uh, dați-mi voie să spun calendarul, pentru că veți putea vorbi din nou când vom reanaliza raportul. Deci, proiectul de raport va fi discutat pe 19 septembrie. Amendamentele se vor depune pe 22 și vom vota pe 17 octombrie. Aștept un schimb de opinii mai târziu. Mulțumim interpreților pentru că ne-au acordat încă 10 minute în plus. Și ne reîntâlnim aici mâine dimineață, așa încât declar și